Acum vă rog să fiți atenți o secundă. După cum știți, pe 16 iulie, un coleg Coven Mica, spune domnul președinte, a făcut o serie de comentarii de natură ras rasistă. Am uh, recitit uh, procesul verbal al ședinței. Am uh, luat legătura cu eurodeputatul respectiv, i-am cerut să își uh, retragă comentariile. Parlamentul European este obligat, practic, să condamne orice fel de comentarii de natură uh, de natură rasistă. Prin urmare, conform regulii 166, am uh, decis să îl penalizez pe domnul Corin Miteo uh, cu uh, retragerea a 10 salarii jurnaliere pe care ar fi trebuit să le primească. 10 zile de salariu. Colegul are, începând de astăzi, 14 zile la dispoziție pentru a depune un apel, uh, iar eu voi trebui să soluționez respectivul apel. Vă mulțumesc, ședința se închide.